Uh, dear friends, we've got a lot of problems with such a... Dragi prieteni, why some of our colleagues Dragi colegi, haideți să începem, deși avem niște probleme. Am fost informat în urmă cu jumătate de oră, oră, că anumiți colegi trebuiau să plece la aeroport. Trebuie să ajungă cu trei ore înainte de zbor. Și de aceea nu avem destui colegi. Și de fapt și situația mea dificilă, ar trebui să plec la 4. De obicei pentru 5 jumate trebuie să plec. Dar să știți că cei care sunt în sală sunt importanți. Da, mulțumesc pentru această intervenție din sală. Într-adevăr, o mențiune sensibilă o voi reține. Da, oricum, propunerea mea este să continuăm cu vorbitorii, să-i rog să vorbească unul după altul, nu mai mult de 7-8 minute, și să avem o discuție și între invitați. Dacă aducem la oaltă cele două sesiuni, ar putea fi foarte interesante și discuțiile între dumneavoastră. Și atunci poate putem avea o sesiune mai scurtă, poate cu jumătate de oră mai scurtă. Dacă sunteți de acord, putem începe. Nici nu vă mai întreb dacă sunteți de acord, da. Continui imediat. <clears throat> În mod normal vorbesc eu 5-7 minute la început, dar <clears throat> acum doar câteva propoziții. Vorbim așa despre rolul stocării energiei în sistemul de viitor Știm cu toții că și în problema mașinilor electrice tot despre stocare este vorba, la regenerabile la de asemenea, despre stocare. Așadar, haideți să începem. Și aș da să-i dau cuvântul primului vorbitor, Patrick Clarence, secretar general al Asociației Europene pentru Stocarea de Energie. Asociație foarte importantă de obicei fac o introducere despre vorbitori, dar de data aceasta nu mai fac nici asta. De fapt, vă cunoaștem. Mulți dintre noi vă cunoaștem. Așadar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Să încep așadar. Patrick Clarence, secretar general al EASE. Asociația Europeană pentru Stocare de Energie și foarte pe scurt, noi avem asociația noastră trei obiective principale. În primul rând să facem lumea să înțeleagă care sunt beneficiile acestor, acestor stocări, apoi să avem o piață corectă pentru stocare și să promovăm dezvoltarea acestor tehnologii și să avem studii care să demonstreze aceste tehnologii. Avem aproximativ 40 de membri care reprezintă utilizatorile, furnizorii de echipamente, distribuție. Toată lumea este implicată. O situație care reprezintă, desigur, o mare provocare. Trebuie să vorbim cu singură voce, dar dacă spunem ceva, spunem în numele întregului sector și nu doar a unei părți în acestea. Doream să vă arăt aici că în stocarea de energie avem diferite tehnologii. Nu există o singură tehnologie, de aceea e complicat acest subiect. Avem cinci familii pe care le-am identificat. Chimică, electrică, electrochimică, mecanică și termală. membrii acestor familii se vor mai schimba, dar familiile rămân în mare aceleași. Veți vedea pe mai târziu, vom vorbi de hidrogen și sintetice, stocare mecanică, toate acestea vin cu o plus valoare, cu ceva în plus și fiecare tehnologie aduce ceva în plus la un sistem general. Veți vedea pe următoarea planșă, care e foarte tehnică, Stocarea e peste tot. În blocuri rezidențiale, în industrie, se poate facilita generarea de curent electric. Astfel, pentru fotovoltaic, pentru eoliană, foarte multe uh, tehnologii care lucrează spre binele întregului sistem și e nevoie să avem aceste specificități. Aici, pe urmat, pe această planșă încercăm să vă arătăm cum susținem generarea, generarea convențională, dar și regenerabilă. Nu am timp să intru în toate detaliile, apoi susținem sistemul de transmisie, care de multe ori e mult mai rapid decât alte mijloace de echilibrare. Dacă trebuie să pornești o baterie, pornește în mai puțin de o secundă, într-o milisecundă energia îți va fi la dispoziție, dar dacă vrei să pornești o centrală cu abur, durează mai mult. Avem, de singur, și partea de distribuție și de servicii pentru consumator. Și dorim să subliniem că nu există o singură tehnologie perfectă. Există un mix de uh, elemente care trebuie luate în calcul. Acestea vor, se vor dezvolta, da. Uh, iar când dumneavoastră elaborați legislație, trebuie să țineți cont că tehnologia va evolua. E important să fie un text deschis și adaptabil și să nu blocăm evoluțiile de viitor. Am mai avut o audiere cu un alt grup în care am dat, iată, câteva exemple pe care le vedeți aici. La nivel distribuție, avem multe surse regenerabile intermitente, în special pentru fotovoltaice. Și acestea trebuie incluse și vorba de calitate. Dacă ai propria baterie, poți decide când te conectezi la rețea și când nu. Poți folosi curentul atunci când e cel mai ieftin și apoi poți construi sistemul. N-ai nevoie de o centrală mare, poți construi pe parcurs încet, încet. Și cât privește operatorii, există o susținere aici, nu intru în detaliu, însă permitem un echilibru în acest sistem. Și apoi acești prosumări trebuie să dăm putere consumatorilor, asta dorim, și avem aici stocare pe căldură, pe baterie, există diferite mijloace pentru stocare, iar cea mai ieftină nu e întotdeauna cea mai bună. E important să înțelegem faptul că designul pieței se bazează pe evoluții istorice. Și pentru ca să avem sistemele adaptate la noile sisteme, să fie mai flexibile, trebuie să integrăm și stocarea. Și întrebarea este cine poate deține stocarea avem o autoritate separată sau nu. Poate să fie cel care generează, poate fi orientată pe consumator. Noi cerem, de fapt, o a patra categorie în acest, element, în acest sistem energetic. Avem coduri de rețea energetică, situația e dificilă, dată fiind codurile existente. Apoi avem taxele Trebuie să plătești taxe atunci când, atât când uh, preiei energia, cât și când o reintroduci în sistem. De ce se plătește de două ori? Nu înțeleg. Și de asemenea, permitem ca energia regenerabilă, uh, regenerabilă să fie trimisă mai departe. Credem că toate aceste servicii, toate aceste servi- sisteme trebuie să fie pe piață, niciun generator nu trebuie să fie forțat să folosească, să folosească un sistem. În Italia sau Spania nu poți să vinzi întreaga ta energie, trebuie să păstrezi o anumită parte. Nu li se pare corect, toate trebuie puse pe piață și va câștiga cel mai bun preț. Important este ca plata să se facă în funcție de performanță și acest lucru trebuie să se schimbe. Deocamdată nu se plătește pentru performanță și avem nevoie și de securitate pe termen lung. Aceste noi tehnologii cerem contracte pe termen lung ca să putem investiții, ca să putem investi uh, avem nevoie de susținerea băncilor în același timp. Pe scurt, despre asta e vorba în stocarea energiei. Pe scurt, așadar, mult, există multe tehnologii, designul pieței trebuie adaptat în mod corespunzător și nu cerem susținere financiară. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru că ați schimbat întru totul situația în uh, Asociația Europeană pentru Stocarea de Energie din 2011 încoace. Ați crescut numărul de membri de la 13 la 40. Sunteți implicat în domeniu încă din 2003. Unii dintre noi își aduc aminte de activitatea dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezentare. Continuăm cu domnul profesor Thomas Hamahar, care studiază fizică. Probabil nu sunteți la fel de cunoscut ca domnul Patrick Clarence, dar ați fost la Bonn, la Aachen, la Columbia University, fizica plasmei la Institutul Max Planck și, foarte important, sunteți membru în Centrul de mediu de la Augsburg. Vă rog, aveți cuvântul. Vreți? to give a more general overview Mulțumesc foarte mult pentru invitație și o să încerc să vă dau o idee generală despre cum trebuie să stocăm energia în general. Cred că întrebarea principală este cum putem să integrăm uh, energiile regenerabile și uh, asta este obiect, acesta este obiectivul nostru principal. Dacă ne uităm uh, atent, încercăm să găsim căi pentru a promova stocarea, trebuie să vedem întâi care sunt competițiile, care sunt tehnologiile care sunt în concurență cu noi pentru regenerabile. Am aici patru puncte care cred eu că sunt cele mai importante la care trebuie să ne uităm atent când încercăm să, compatem, să comparăm uh, stocarea cu alte posibilități. Și alt uh, Variant ar fi să avem uh, rețele foarte ample de energie și fiind dacă suntem în Parlamentul European, acesta este cu siguranță un proiect uh, european de a de a, ca să ne gândim la diversitatea europeană și de a o pune împreună pentru a putea să avem o putere în acest domeniu. Altceva ce am putea să facem este să avem o cerere flexibilă, adică vom avea mașini electrice pe viitor, și acestea s-ar putea încărca nu numai când le pun în priză, ci și la un moment dat când uh, electricitatea costă mai puțin. Vom avea și ceva gen care se va chema cuplarea sectoarelor. Deci, dacă sistemul uh, de electricitate este cuplat cu sistemul de încălzire și vedem aici o oportunitate enormă care uh, ar putea să fie foarte interesantă pentru deceniile următoare, am putea să combatem fluctuațiile și să aducem energii regenerabile în general mult mai în atenția tuturor. Și apoi avem uh, stocarea uh, energiei. Vreau să vă arăt doar un singur uh, lucru important și anume impactul energiei eoliene de la, dintr-o țară Vedem aici o, această curbă care fluctuează și o, nu vreau să vă explic în detaliu, dar dacă mergem la Europa, vedem că este mult mai puțin bruscă această fluctuație. Europa este cu roșu aici și cu verde și albastru găsim uh, curbele unor țări alese. Deci, Trebuie să înțelegem că prin crearea unor rețele foarte largi, mai ales energia eoliană, este amortizată, ceea ce va reduce în mod dramatic uh, cererea de stocare. Și având în vedere că Europa are una din cele mai bune locații pentru energia eoliană în lume din cauza Mării Nordului și altor locații, trebuie să păstrăm acest avantaj și cred că merită să mergem în această direcție. O să trec peste acest slide și o să vorbim despre stocarea electricității. Vreau să încercăm să ne uităm acum de sus în jos. Avem aici câteva imagini din Germania și rezultatul pe care îl avem în final este că, desigur, dacă ne uităm la sistemele de electricitate, atunci vom vorbi despre rate de penetrare a energi- ale energiilor regenerabile de 80% și pentru aceasta sigur că e nevoie de stocaj. Însă, nu e nevoie de stocare ca pentru o baterie care trebuie să se încarce ziua sau noaptea, ci s-ar putea să avem nevoie de stocare care să ajute tocmai la combaterea fluctuațiilor sezonale. Dacă așa se va întâmpla și, întâmpla și va trebui să amortizăm fluctuațiile sezonale, e nevoie mai degrabă de hidrogen și, sau de un sistem care e mult mai complex decât o baterie. E ceva foarte important Uh, de menționat și din tot ceea ce vedem aici, eu cred că, vă voi arăta la sfârșit ceva, că această cerință vine chiar destul de târziu acum în timp, când vom avea o penetrare foarte bună a energiilor regenerabile pe piață. Dacă ne uităm în contextul european uh, și vedem că cererea este foarte scăzută, nu înseamnă că pe plan internațional este la fel. Cuplarea sectoarelor, alt punct de care vă vorbeam înainte, noi credem că trebuie să fie primul lucru pe care să-l analizăm mai în detaliu. Ce înseamnă? Înseamnă că atunci când uh, introducem electricitatea în sistemul de încălzire, uh, s-ar putea să avem multe beneficii. În primul rând, Uh, putem să fim foarte eficienți uh, dacă ne gândim la pompe de căldură care preiau electricitate regenerabilă și multiplică această electricitate cu un factor de 3-3,5, depinde în funcție de cum e construită centrala și putem așadar introduce energie regenerabilă în uh, sistemul de încălzire, atunci am avea flexibilitate pentru că atunci ar exista o oarecare inerție și deci putem să instalăm și mici stocări de instalații de stocare situațiile de sistemele de termoficare oferă o diversitate mai bună, pentru că se, dar în același timp se pierde acest, acest avantaj. Dacă avem un, o încălzire electric, electrică în cadrul termoficării, putem să stocăm energia foarte bine, care poate o să coste 10-15 kWh pe euro pe, pe kWh, ceea ce este un avantaj pe care nu-l are nicio altă tehnologie de stocare. E foarte important. Deci am putea să mergem uh, pe această cale și s-ar putea să avem, de exemplu, uh, stocare uh, săptămânală și alte sisteme care să poată să faciliteze penetrarea um, energiilor regenerabile. Dacă avem un sistem cuplat, avem, nu avem nevoie de stocare de electricitate, nu avem decât nevoie de stocare de căldură. Dacă avem un sistem care se bazează doar pe electricitate, nu vom avea nevoie de atâta stocare de hidrogen. Eu cred că la aceasta trebuie să ne uităm. Când reușim să facem cuplarea dintre cele două și găsim mecanismele de piață care fac ca această cuplare să meargă, atunci, desigur, vom avea o mare parte din uh, tehnologii care există deja astăzi, care s-ar folosi și s-ar putea uh, implementa mai multe măsuri care ar putea fi și demonstrative ca să arate că funcționează. Deci am încheiat acum și ajung la rezumatul uh, pe care vreau să-l fac în final, cred că trebuie să ne uităm uh, la anumite regiuni din Europa în care există multe avantaje, eoliene, altele solare și trebuie să încercăm să le combinăm. Eu nu sunt un politician, nu știu uh, cum ar putea fi făcut acest lucru, dar un proiect al Uniunii Europene ar putea să vorbească exact de cuplarea acestor uh, mai multe surse, ar fi foarte de ajutor. În al doilea rând, desigur că avem nevoie de sisteme de stocare, deci trebuie să ne uităm și cum ar putea să arate acestea. Trebuie să fim foarte deschiși în legătură cu tehnologia. N-ar trebui în niciun caz să facem lucruri care nu sunt uh, îndreptate spre progres. Dar cred că va fi foarte importantă această cuplare pe viitor. Avem nevoie de mai multe cercetare, oamenii de la universitate vor fi cu siguranță de acord cu mine avem nevoie însă de un cadru foarte restrictiv de reglementare care, pe baza nivelului de distribuție, aduce concurență pe piață. După părerea mea, ar trebui să fie una din, uh, una din manierele de a o face. Vom vedea apoi uh, cum, uh, cum se va putea realiza. Pe de altă parte, dacă pot să fiu de asemenea și mai original, să spunem, eu cred că ar trebui să uh, ne gândim că toate propunerile pe care le facem acum merg mână-mână cu liberalizarea pieței. Deci, ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a o face, de a face aceste, de a realiza ceea ce am spus, într-o manieră foarte liberalizată. Și am putea și să ne gândim încă o dată dacă eventual uh, sisteme de electricitate gestionate mai bine de către stat uh, n-ar putea să fie și ele foarte utile. Știu că oamenilor nu le place să audă propunerea mea, dar uh, eu cred că Europa a funcționat destul de bine cu electricitate neliberalizată o mare vreme, mare parte din timp și acum cred că n-ar fi un punct rău să se întâmple așa. Și de aceea eu știu că acest lucru nu o să fie întotdeauna primit cu brațele deschise, dar e totuși o idee. Aș mai vrea să mai spun un singur lucru care mi se pare de asemenea important în dezbaterea politică Um, mai ales uh, PV plus bateriile sunt o pereche foarte bună pentru multe regiuni în afara Europei. Va trebui să ne gândim și la ele. Avem multe proiecte în Africa. De exemplu, dacă mergem la un, într-un sat mic din Africa, putem să uh, aducem uh, fotovoltaicul și bateriile în aceste zone foarte îndepărtate. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. De obicei vorbiți foarte mult, dar este și slăbiciunea mea care pe care de obicei, care de obicei mi se reproșează. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și aș zice să trecem acum mai departe la următorul uh, vorbitor și vreau să îl salut pe Iorgo Șațimakakis, fost deputat în Parlamentul European în Comisia ITRE, care a fost deputat timp de 10 ani, a fost un deputat foarte implicat în cel de-al, pregătirea cel de-al șaptelea program, program cadru, a fost și unul dintre cei mai importanți luptători pentru Institutul European de Tehnologie și Inovare. N-am fost mulți care să ne luptăm pentru el, poate cinci sau șapte parlamentari din Parlamentul European și președintele Barosu, care a fost uh, foarte răbdător cu noi, care eram foarte entuziasmați de acest proiect. Domnul Iorgos Arsimakakis, care este secretarul general al Hydrogen Europe acum, după ce a fost deputat în Parlamentul European, după cum spuneam, a studiat în multe universități și cred că mulți dintre cei care sunt aici uh, sunt uh, foarte la curent cu cariera dumneavoastră. Mulțumesc, Iorgo, că ai venit. Este și ziua domnului Șaținimakakis astăzi la mulți ani. Thank you very much. Thank you very much. Uh, um, mulțumesc mult, mulțumesc Gheorghe, mulțumesc pentru invitația la această întâlnire. Trec direct la subiect. Abia aștept discuția. Hydrogen Europe, cum vedeți, este o asociație care cuprinde 94 de companii din 16 țări. Uh, companii mari ca și Daimler, uh, Toyota, Volvo, etc. sunt membre ale asociației noastre. De ce am fost invitați aici? Slide-ul acesta arată care sunt avantajele hidrogenului în comparație cu celelalte metode de, de stocare. Hidrogenul este un gaz, prin electroliză apa este separată în hidrogen și oxigen și mai apoi prin pilele de combustie se poate crea din nou electricitate. Deci este un vector de electricitate hidrogenul. Se poate, procedura poate fi inversată și este foarte simplă. Există o serie de mecanisme de stocare, dar hidrogenul este cel mai potrivit instrument pentru volumele mari, pentru cantitățile mari. Vă, vedeți asta pe slide. Electroliza necesită investiții. Electroliza costă mult, dar în cazul în care volumele sunt mari, costurile sunt mai mici și, prin urmare, energia electrică hidro, plus hidrogenul ar putea fi cea mai bună manieră de stocare a, a energiei uh, în cantitate mare. Haideți să vă dau un exemplu foarte scurt. Este, este exemplul Coloroid. Nu, am și un filmuleț, um, n-am timp să-l prezint acum, căutați-l pe Google și găsiți uh, Coloroid hidrogen și veți vedea cum funcționează uh, sistemul la ei. Uh, coloroid este cel mai mare lanț de, de supermarketuri din Belgia, Franța și alte uh, regiuni, este cel mai mare investitor în uh, energia regenerabilă. Uh, mă refer, bineînțeles, la fondatorul acestui lanț de supermagazine. Domnia sa a încercat să găsească o manieră eficientă de, de utilizarea energiei pentru, în special, elevatoare. Și ce a făcut domnul Corroyd? A instalat o instalație uh, eoliană, aici în apropierea Bruselului, se folosesc și panouri solare de asemenea și după aceea energia aceasta este folosită pentru alimentarea supermarketurilor. Bineînțeles, instalația poate fi viz- vizitată de către dumneavoastră și veți vedea că funcționează, funcționează la fața locului, funcționează fără niciun fel de probleme. Pe, vedeți aici pe slide că, până la urmă, hidrogenul este un mijlocitor în partea stângă vedeți generarea de energie, în special uh, energie regenerabilă. După aceea hidrogenul face conversia spre uh, stocare, uh, energia poate fi stocată în diferite medii și mai apoi, prin intermediul pilelor de combustie, energia poate fi folosită nu pentru combustie, ci pentru alte lucruri și vedeți cum arată lucrurile în realitate. Acesta este exemplu unului, unuia, dintre cele mai, uneia dintre cele mai mari ins, in, instalații de hidroliză din Europa, e undeva lângă Frankfurt. E un proiect al Siemens și este vorba despre o Uh, instalație eoliană care produce 6 MW pe oră, se face electro, electroliza, există un sistem de electroliză, uh, energia este stocată mai apoi în uh, recipientele pe care le vedeți în stânga și după aceea energia se refolosește. Bineînțeles, electroliza, generează și gaz care este injectat în rețeaua de gaze. Pentru ce putem folosi hidrogenul? Vedeți aici uh, a, autoturismele care funcționează cu hidrogen, a, uh, autoturismele pe piață în momentul de față. Vedeți că există o Honda, un Mercedes, mai există și mașini uh, utilitare de mici dimensiuni care folosesc uh, hidrogenul, dar mai există și uh, autobuze care fun- funcționează pe hidrogen. 90 de tipuri de autobuze pe hidrogen, autobuze pe hidrogen se găsesc în Europa și mai există și elevatoarele. Cu 60 de grame de hidrogen se, poate, se pot parcurge aproape 100 de kilometri cu un autobuz. Iată, puteți vedea aici ce se face cu hidrogenul. Dacă comparăm uh, petrolul, care îți oferă în 4 minute 500 de kilometri, uh, hidrogenul îți permite să parcurgi 500 de kilometri în, uh, într-o durată de 5 minute. Deci încărcarea este uh, încheiată după 5 minute. Avem și un exemplu de baterie care poate fi uh, încărcată în 20 de minute și îți oferă o autonomie de 160 de kilometri. Vedeți, până la urmă, că hidrogenul ne permite să ne păstrăm aceleași obiceiuri fără a uh, îmbolnăvi mediul înconjurător. Dacă uh, ne gândim la stațiile de hidrogen, ne dăm seama că ele există deja uh, și aici la Bruxelles, Există o, o stație de, de hidrogen care va alimenta o serie de autoturisme, dar și autobuze. Mâine uh, veți, uh, vom avea o mare lansare și vă rog să fiți prezenți acolo. Dar mai există și pilele de combustie staționare care pot fi folosite pentru încălzire și răcire. Iată, un centru de al Google Uh, care este până la urmă cel mai uh, bun exemplu în acest sens la nivel mondial. Cum se face backup-ul acestei, acestui mare centru? Backup-ul pentru uh, acest uh, institut uh, se bazează pe motorină. Dar Google, între timp, și-a schimbat, se baza pe motorină, dar între timp Google și-a schimbat uh, poziția, investește în energia regenerabilă, în hidrogen în special și iată lucrurile se schimbă. Iată și un exemplu din Japonia. Guvernul japonez a decis să transforme Olimpiada din 2020 în Olimpiada hidrogenului. Hidroș, uh, Fukushima va fi uh, un sit eolian care va produce energie pentru uh, satul olimpic în 2020. De ce nu există o piață pentru stocare? Ei bine, această întrebare a fost pusă deja de antevorbitori. Am adus un studiu creat de uh, un, întreprinderea comună pe hidrogen, un raport pe care, la care puteți avea acces și care vă explică cât se poate declara de ce nu există o piață pentru uh, stocare. Pentru că nu există o definiție, pentru că nu există stimulente pentru stocare. stocare. Domnul Coliceg râde, știu că vorbește despre asta de mulți ani și după aceea ineficiența uh, cauzată de faptul că uh, surplusul nu poate fi injectat în rețea este mult prea mare. Anul trecut s-au pierdut un miliard de euro din proiectele de stocare. De ce nu se aplică proiectele acestea în momentul de față? De ce nu se aplică toate măsurile de stocare? Pentru că există o serie de provocări de natură care țin de reglementare. Uh, nu există suficient, uh, suficient asistență politică pentru genul acesta de mecanisme. De asemenea, trebuie să se creeze stimulente pentru uh, sporirea flexibilității sistemului uh, de electricitate și unii dintre dumneavoastră știți prea bine ce spun. După aceea, utilizatorii finali sunt în continuare taxați în ciuda faptului că dețin astfel de uh, facilității de stocare și după aceea uh, hidrogenul trebuie să fie recunoscut ca formă de energie regenerabilă până la urmă. Haideți în încheiere să vă spun că hidrogenul este cea mai flexibilă capacitate de stocare. Pentru uh, eliminarea uh, dioxidului de carbon până în 2050, hidrogenul este veriga lipsă. Uh, pilele de combustie și uh, hidrogenul sunt singurele tehnologii care permit mobilitatea fără producerea de dioxid de carbon, fără ca uh, obiceiurile de viață să se schimbe și, de asemenea, eficiența pilelor de combustie este cea mai ridicată cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată, politicienii se lungesc chiar mai tare decât profesorii. E o descoperire pe care o fac astăzi. Vă mulțumesc. Toate prezentările acestea sunt excelente. Mulțumesc mult, Iorgo. Ai fost întotdeauna și ești în continuare foarte angajat în lucrurile pe care le faci. Trecem acum la domnul Ben Hill uh, de la Tesla, Domnul Ben Hill se ocupă de problema bateriilor din 86 încoace și din 2015 domnia sa se ocupă de activitățile economice Tesla în Europa și în uh, Africa. Iată, uh, Tesla, de asemenea, Uh, ne dăm seama că este foarte activă și în Europa, nu doar în, uh, și în Africa, nu doar în Europa. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea noastră, dar, stimați colegi, primii doi vorbitori, vreau să vă reamintesc, se ocupau de sau tratau uh, problema care este la baza audierii noastre, au, rolul stocării în sistemul nostru energetic. Domnul uh, Shati Makakis face parte deja din al doilea panel care se referă la stocarea de energie uh, pentru utilizatorii finali. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu voi vorbi despre stocare în mare, fără mă referi la tehnologii deși noi oferim baterii litiu-ion, dar nu intru acum în aceste detalii. Așadar, cine suntem și ce facem? Dorim să ajutăm lumea să treacă la o energie durabilă. Suntem pentru renunțarea la combustibili fosili. Asta pe lângă mașinile frumoase pe care le producem. produsele noastre, așadar, ele sunt deja pe piață, deja schimbă modul în care consumatorii din statele membre trăiesc și lucrează. Aici avem bateria pe care aveți, vedeți în dreapta pe perete. Mii de astfel de baterii sunt instalate în Europa pentru consum propriu în uh, locuințe care au deja sisteme fotovoltaice. Viziunea noastră este, desigur, mult mai mare pentru viitor. Dacă ne uităm la cititoarele de energie acolo, acestea vor ajuta pe viitor consumatorii să gestioneze mult mai bine producția și consumul. Iar la nivel comercial, iată o imaginea unei uh, plantații, ca să spunem așa, pe care o construim acum în Hawaii, utilizarea industrială pentru stocarea energetică. Colegii mei v-au spus deja câte ceva în acest sens. Vedem dacă va funcționa în funcție de cerere și răspuns cu agregatori, dacă va ajuta oamenii să reducă costurile și așa mai departe. Aceste lucruri se văd deja, piața există, nu e un experiment științific. Această uh, instalație este în construcție, am spus că e fie pentru consumatori rezidenți sau pentru clienți industriali. Sunt lucruri care deja se întâmplă astăzi se întâmplă fără subvenții sau fără vreo altă asistență. Pe viitor, sigur, stocarea e foarte importantă. Vechile sisteme sunt uh, închise încet încet, centrale pe cărbune sau pe păcură și vine noua generație, noua infrastructură și aici uh, Stocarea de energie este foarte utilă, dă certitudine mult mai mare statelor membre întregii Uniuni Europene, de fapt, și considerăm că aceasta este foarte importantă. Crește și utilizarea energiei solare, producției de energie solară, stabilizarea rețelei este importantă și asta se poate întâmpla tot prin stocare de diferite tipuri. Pe măsură ce costurile scad pentru energia regenerabilă, trebuie să sporim procentajul mixului energetic pe care îl constituie energiile regenerabile. Asta fusese problema până acum cu energia regenerabilă. Ca să vă dau o imagine, noi suntem celebri și pentru producția de baterii. Iată că tehnologia nu stă pe loc. Aici vedeți câte ceva despre tendința densității, ca să nu credeți că nu s-a mai întâmplat nimic și ne mișcăm repede pentru a înregistra reduceri de costuri pe, pe viitor, vânzând astfel de baterii pentru fiecare gospodărie. Piața globală pentru baterii când vom uh, finaliza acea giga fabrică care e în construcție acum, va fi de fapt cât capacitatea de 2014 la nivel global pentru toate tipurile de baterii. Vedeți, investiții de miliarde de euro pentru a spori capacitatea noastră de construcție și pentru a ajuta uh, la uh, crearea de sisteme pe care lumea să și le poată permite. Obiectivele Uniunii Europene, aici stocarea poate susține toate aceste obiective, nu intru acum în detalii pentru că nu avem timp, mă refer poate doar la primele două. UE importă mare parte uh, nevoi de gaz uh, și cărbune, petrol. Pentru noi, europenii, securitatea energetică e desigur importantă și aici vedeți o estimare de diferite raport, rapoarte cu privire la procentajul mai ridicat al capacității noastre de generare cu regenerabile, ce ar fi necesar pentru stocare, ca să putem ajuta la stabilizarea rețelei până la a ajunge la o generare 100% din regenerabile. Sperăm că vom trăi să uh, apucăm acest moment. Aici e doar un uh, indicator, e vorba de toate tipurile de stocare, nu doar ale Tesla, deși suntem lideri în uh, stocarea în baterii. Există însă și alte tipuri de stocare care sunt discutate aici. Ce ne trebuie este să ne asigurăm că directivele permit accesul stocării eh, diferitelor piețe și că nu ne limitează de un anumit tip de generare sau de anumit tip de transmitere, care, pentru că acestea pot afecta evoluția tehnologiei. Și chiar fără regenerabile, stocarea, stocarea în baterii mai ales, poate fi utilizată foarte eficient pentru a susține rețelele. Dacă rețeaua e slabă și dacă centralele sunt uh, închise încet, încet, se poate veni cu, ca răspuns, uh, un răspuns ieftin, cu uh, stocarea. Vedem că și fără o sporire a folosirii de regenerabile, dar noi sperăm că vor crește totuși, rămâne acest model de afaceri și în interesul consumatorilor, pentru că astfel costurile vor scădea pentru consumator și asta în mod semnificativ. Continuând, deși nu prea mai am timp, ce poate face stocarea? Putem distribui energia, putem evita costul marilor generatoare, costurile cu infrastructura, costuri pe care nimeni nu dorește să le plătească și putem integra în rețea, putem stabiliza rețeaua mult mai repede. Deci putem spune că transferăm informații și date și cred că acest aspect este foarte important. ca o concluzie, pentru consumator, pentru utilizatorul final, comportamentul se schimbă, oamenii încep să înțeleagă cum își pot gestiona consumul de energie, au acum informații, au cum să aleagă și asta e foarte important pentru această transformare și e important ca acest consumator să-și poată gestiona propria afacere și să nu depindă de companii mari. nu mai depinde de priză, ci proprietarii locuințelor pot face ce doresc, când doresc și știu ce au de plătit. Pe viitor vom avea contoare inteligente, costurile vor fi mai mari când există cerere mare și proprietarul va putea să-și programeze bateria ca să le dea energie atunci când au nevoie de ea și la costuri uh, scăzute. Așadar, pe scurt, stocarea arată deja foarte interesant, progresăm foarte repede, avem nevoie de susținere ca să evităm uh, obstacolele și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Avem doi vorbitori, deja domnul Rubric, domnul Caneci. Vă rog. Mulțumesc, aș dori și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat o părere foarte amplă, ne-ați dat o părere profundă și amplă asupra acestor subiecte atât de importante în legătură cu energiile regenerabile care trebuie să devină disponibile. Principiul numărul 1 este că, în primul rând, trebuie ca rețelele să fie construite așa încât energia electrică și prețurile de stocare să poată să fie disponibile și uh, celelalte, celelalte parametri, ratele de stocare sunt interesante. Ce m-ar interesa la Tesla este durata de viață a unei baterii și faptul că aceasta va depinde dacă mergem, de exemplu, printr-un oraș în care există unda roșie, cum e Strasbourg, unde te oprești la fiecare stop, lucru făcut special ca la Strasbourg, unde trebuie să se opteze mai degrabă pentru transportul în comun și dacă aceasta influențează consumul de baterie. Tesla se gândește dacă n-ar fi mai bine poate să se introducă unde verzi uh, cu noile algoritme pe care le avem, algoritmuri pe care le avem acum. De exemplu, în orașele inteligente, tocmai uh, circulația trebuie să meargă fluid de la punctul A până la B fără să se oprească și unde nu va depinde de mașină și de baterie, ci va depinde mai ales de infrastructura care trebuie mm, să fie adaptată și nu este nevoie să se adapteze mașinile la problema orașului. De exemplu, în ceea ce în frâne, de exemplu, motoarele pe uh, um, combustibil fosil uh, emit cele mai multe noxe exact la frână. Deci eu cred că cercetarea e foarte utilă în comisia noastră unde ne ocupăm de cercetare. Ar trebui să ne concentrăm la mobilitate, să nu avem blocaje se vede și la um, tren același principiu, trenul trebuie să meargă cât mai mult în viteză constantă, așa eficiența este cea mai ridicată. La fel se întâmplă și cu celelalte um, tipuri de combustibil unde nu trebuie să frânezi, ci unde poți să-ți permiți să ai o viteză um, constantă și să urmărești GPS-ul uh, fără să fie blocaje. Acesta este adevăratul uh, provocare. Nu mașina ca atare care trebuie adoptată. Asta este o gândire veche. Mai degrabă trebuie să adaptăm orașele, să le facem inteligente, să avem un trafic inteligent. Mulțumesc. Acum domnul Gherec are cuvântul acum de la SCD. Da, mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Europa consumă aproximativ 40% din energia sa primă pentru încălzire și răcire. Sunt, uh, aici ne-ați prezentat anumite variante foarte utile, pentru că electricitatea deja e altceva. Trebuie să rezolvăm această problemă a electricității la nivel macro. Uh, dacă ne uităm însă la încălzire, e ceva mult mai local. E vorba de stocarea căldurii, după cum ați spus noastră, E vorba și de diferitele tipuri de energie și vreau să vă pun o întrebare. Care sunt, după părerea dumneavoastră, domnilor, perspectivele eventuale de utilizare ale acestor metode în cazul șofajului? Care din aceste sisteme are potențialul cel mai bun din punct de vedere al conversiunii energiei? Dacă lanțul de conversie este foarte mare, atunci eficiența nu va fi nici prea mare. Deci e nevoie de un sistem mai simplificat. Mulțumesc foarte mult, domnule Erickson are cuvântul, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte interesantă dezbatere. Există multe căi pe care putem să o luăm. Sunt de acord cu cei care au spus că nu ar trebui să decidem acum în ce direcție să o luăm. N-ar trebui să luăm posibilități, ci să dăm mai multe opțiuni, mai multe posibilități. Termoficarea cred că este un uh, mod foarte bun de a folosi o economie regenerabilă într-o manieră eficientă pe viitor. Dar eu cred și că Va fi interesant să vedem dacă se creează o nouă branșă cu companii care oferă stocaj la nivel mediu și cumpără când este foarte scump și vând când prețul la electricitate este mai ridicat. Eu zic că piața ar trebui să asculte ceea ce spunem noi aici, să fie gata pentru aceste nou opțiuni, noi opțiuni. Dacă avem deja locațiile și capacitatea să le punem în aplicare. Există diferențe atât de mari astăzi în piața electricității că eu cred că trebuie să existe stimulente pentru uh, a cumpăra electricitate ieftină. Credeți că aceasta ar putea să fie ceva ce să vedem uh, în următorii 5-10 ani, credeți că o să fie de actualitate? Am mai văzut ceva interesant. Am avut o dezbatere despre situația oțelului în Europa, industria siderurgică și uh, domeniul uh, acesta folosește foarte multe cărbune și emite foarte multe noxe, distruge foarte mult clima. Dar au existat uh, propuneri de îmbunătățire, chiar din partea lor, dezvoltarea hidrogenului, folosirea hidrogenului în loc de cărbune, se discută acum. Credeți că este o soluție care ar putea să fie fezabilă pe viitor? Pentru că dacă putem crede în așa ceva, acesta ar putea să absoarbă cantități enorme de Uh, electricitate ar face parte chiar dintr-o soluție importantă. Producerea unei energii solare sau energie eoliene foarte ieftine și folosirea ei în uh, siderurgie. În loc să se folosească în continuare cărbunele și să se polueze în continuare. Mulțumesc, domnul Cohlicek, acum în numele FDD. Nu, numele GUE, spune președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, antreprenor la bază, antreprenor care are o centrală de uh, fotovoltaică și am un am două, de fapt, uh, fiecare cu 4, uh, cam 4,1 uh, maxim fotovoltaic. E clar că companiile nu îmi plătesc nimic. E o situație specială în uh, Republica Cehă. Cea de-a treia centrală pe care o am folosește baterii pentru că este în casa mea de la țară și o folosesc uh, pentru mine. Mă interesează ceea ce am discutat de 10 ani acum 5 sau 6 ani, o directivă a Uniunii Europene a spus că în anul 2020 o să avem 1% energie din economia de hidrogen. De atunci însă nu am mai auzit niciun cuvânt despre implementarea acestui plan la Neratovice în Cehia. Avem uh, o centrală de hidrogen, avem un autobuz pe baterii de hidrogen, e ecologic, n-am nevoie de prea multă stocare de energie pentru ca să meargă, e foarte bine. E o soluție foarte elegantă. Deci, eu aș vrea să întreb, de exemplu, eu merg cu bicicleta, n-am nevoie de energie pentru o mașină electrică, dar e foarte atractiv, sigur, pentru că acești 4 kW pe care i-am eu, dacă are un exces, are un surplus și poate să stocheze energia de care nu avem nevoie, nu avem nevoie de baterii foarte mari. Bateriile de azi uh, au un ciclu de viață foarte scurt, oricum, mor destul de repede. Mai ales dacă cererea e foarte mare, ele au de suferit. Deci, ceea ce discutăm, ca să devin mai pragmatic, uh, noi am vrea să vină o zi în care să avem o astfel de centrală în casă, unde pot să folosesc această centrală pentru uz propriu, pentru că îmi place foarte mult. Mă bucură să aplic uh, metode inovative tehnologice și cred că ar trebui să implementăm astfel de idei în practică. Ar trebui să le arătăm oamenilor că în Parlamentul European nu se vorbește doar, ci chiar se poate folosi ceea ce zicem aici în viața de zi cu zi. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Saudargas mulțumesc pentru faptul că avem o discuție atât de profundă și în același timp plină de viață. E un lucru foarte important, uh, stocarea. Stocarea este într-adevăr esențială și, este, și inevitabilă într-un anumit moment. Am uh, văzut că dumneavoastră ați spus că Stocarea se poate face fie la, pro, la producător, fie la consumator, fie mm, pe drum. Dacă e vorba de producție de electricitate și nu mai avem destul uh, energie pentru a o produce, e o mare mm, problemă. Și toată lumea știe însă că mașinile electrice ar putea fi folosite și ele ca o stocare într-o schemă mai largă Întrebarea mea e mai degrabă subiectivă. Raportul domnului Gerec e foarte interesant. Ați spus că pe încălzire ar trebui să fie, ar putea fi folosită și de partea consumatorilor stocarea. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest subiect? Mă interesează foarte mult Problemele pe care le vedeți dumneavoastră sunt probleme legale, probleme economice. Ceea ce observ eu când discutăm despre răcire, încălzire, este că foarte importantă e motivarea când vorbim despre consumatori. Cum să creăm motivare pentru ca să se participe la astfel de proiecte. Nu știu dacă toată lumea dorește să-mi spună ceva, dar dacă există cineva care vrea să-mi detali, dea mai multe detalii, sunt foarte bucuros. Da. Așa văd pe lista de întrebări acum că pot să pun și eu o întrebare. Vreau să-i pun o întrebare lui Iorgo Jatimakakis. După cum ne amintim unii dintre noi, la începutul acestui uh, secol, acum 15 ani, mai precis, așteptam mult mai multe de la economia uh, pe bază de hidrogen. Profesorul Rifkin de la Universitate din, uh, Marea, din Statele Unite a venit în Europa și ne-a spus că în anul 2010, nu mai târziu, o să putem cumpăra o baterie de hidrogen în fiecare magazin în Europa, în China, în Statele Unite. Deci ceva s-a întâmplat. Nu știu când, Probabil dumneavoastră puteți să îmi spuneți mai bine, dar poate ați putea să ne explicați de ce avem o diferență atât de mare față de tot ce am uh, așteptat acum 15 ani de la această economie uh, pe bază de hidrogen și ceea ce se întâmplă acum. În Islanda, sigur că se pot spune multe, sunt, uh, sunt convins. Și ce facem pe viitor? Cum putem să dezvoltăm această branșă mai bine pe viitor? Și o întrebare către toți uh, vorbitorii excelenți, cu toții. Puteți să ne dați o dată, mai mult sau mai puțin, plus minus 5 ani, la care să putem opri um, backup-ul pe gaz pentru energiile regenerabile. Deci plus minus 5 ani, nu trebuie să fie exact gazul, deci, ca rezervă pentru energiile regenerabile. Mă gândesc aici la scară largă. Două întrebări, deci. Poate sunt dificile, dar văd că nu mai sunt alte întrebări, așa că pot să vă rog în aceeași ordine să ne răspundeți, poate, la întrebări și după aceea să-i dați cuvântul și celălalt vorbitor. Easy question. Mulțumesc pentru această întrebare. Ultima întrebare. Scot imediat uh, bă, uh, cărțile de tarot pentru a citi în ele. Mă rog, revenind la întrebări, nu, aceast, nu doar despre tehnologie în sine trebuie să vorbim, ci trebuie să vorbim și de sisteme. Dacă sistemul uh, nu este uh, potrivit tehnologiei, degeaba dezvoltăm tehnologia. Deci, imaginea trebuie să fie una de ansamblu. Se pusese întrebarea legată de încălzire și răcire. Multe studii ne arată că stocarea corelată cu încălzirea este mult mai eficientă și uh, acest tip de stocare ne oferă mai multă flexibilitate. Prin urmare, energia stocată poate fi folosită la baterii, la mașini, uh, poate fi injectată în, uh, în rețea, etc. Unul dintre membrii noștri din Irlanda oferă încă de astăzi posibilitatea unor uh, mecanisme de stocare termală foarte uh, eficiente. Boilerele sunt mai apoi controlate de către operatorii, fie de sistem de transport, fie de sistem de distribuție și uh, se poate proceda la stocare în cazul în care prețurile sunt mici în rețea, fie pot, energia respectivă poate fi injectată în cazul în care prețul la energie este mai mare. Flexibilitatea aceasta este necesară, dar flexibilitatea poate fi obținută doar dacă mai mulți producători, generatori mici, se coalizează. E nevoie de genul acesta de, de coalizare, cooperare. Iar cooperarea uh, între uh, furnizori este greu de atins în sistemul actual european și tocmai de aceea vorbeam de necesitatea modificării piețelor astfel încât uh, ele să acomodeze genul acesta de tehnologii. După aceea, arbitrajul, uh, adică vânzarea și cumpărarea de energie la prețuri mici, e ceva sănătos, bun pentru stocare, faptul că prețurile la energie reflectă până la urmă piața. Dacă nu există flexibilitate, dacă nu există furnizare, ofertă, atunci prețurile cresc. Dacă există prea multă uh, ofertă, atunci prețurile scad și a, asta, e, uh, asta este situația. Și acesta ar trebui să fie până la urmă modelul care ar trebui să se propage în întregul lanț de distribuție până la finele, până la utilizatorul final. Dar aici apare problema socială. Oare genul acesta de sistem ar trebui să permită situația în care utilizatorul final, cetățeanul, clientul domestic plătește o, o, o, sumă, o sumă foarte mare pentru energie sau sistemul acesta ar trebui să se uh, aplice doar în cazul industriei? În orice caz, asta este o întrebare la care trebuie dumneavoastră să răspundem uh, arbitrajul există, el ar putea fi folosit în continuare, este, după cum spuneam, benefic pentru uh, stocare dar uh, există, vine cu o serie de efecte negative pe care, pentru care trebuie să găsim soluții. În ceea ce privește gazul ca backup, eu nu cred că se va renunța la gaz pe durata vieții mele, cel puțin. Uh, va fi în continuare folosit ca backup pentru energie. Domnul Hammacher, în ceea ce privește încălzirea, încă o dată, e important să spunem că nu am, e important să spunem că, să nu spunem că avem un sistem de încălzire pe de o parte și unul de generare uh, pe de altă parte. În viitor, cele două sisteme se vor, um, se vor combina. Vom obține mai multă căldură, energie termi, te, termică din energie, din uh, energie electrică. De ce? Pentru că producția de energie electrică uh, crește energie electrică din uh, energie regenerabile. Deci asta e începutul. Dar după aceea trebuie să ne asigurăm că genul ăsta de mecanisme pot fi folosite și uh, uh acasă, la fiecare utilizator. Există deja instrumente uh, Uh, pentru uh, generarea de energie termică din energia uh, electrică, dar ele sunt mai degrabă adaptate mediului industrial. Însă lucrurile se vor schimba, peste câțiva ani vom vedea că lucrurile se vor schimba și în momentul acela energiile regenerabile vor fi penetrate într-adevăr în sectorul domestic. Încă un exemplu. În Germania în, se folosesc uh, o, o, vreo 600 de ore de electricitate pentru uh, teravați, electricitate pentru uh, încălzirea sectorului rezidențial. Ei, uh, în cazul în care instalațiile, mecanismele existente deja în domeniul stocării ar fi folosite, cantitatea aceasta ar scădea mai mult. După aceea, S-a vorbit despre hidrogen în siderurgie. Da, am demarat un studiu pe tema aceasta, nu l-am publicat însă niciodată, l-am făcut alături de Siemens și am uh, încercat să analizăm cum anume ar putea fi folosit, uh, fi folosit hidrogenul pentru siderurgie. Da, pe termen lung e o posibilitate. Dar mai întâi de toate trebuie să ne gândim că Industria chimică, spre exemplu, utilizează mult uh, hidrogen. Pentru a obține amoniac avem nevoie de hidrogen. În rafinerii e nevoie de uh, hidrogen. Până sau înainte de a crea o nouă piață, ar fi bine să ne ocupăm de piețele deja existente. După aceea, pe termen foarte lung, într-adevăr, s-ar putea ca și alte sectoare industriale să uh, Uh, beneficieze de avantajul hidrogenului. Dar asta nu se va întâmpla mâine, ci cândva în viitorul îndepărtat. După aceea, uh, cineva a întrebat de ce nu avem uh, deja economia bazată pe hidrogen. În anii 90, cred că exista prea mult optimism legat de, în legătură cu pilele de combustie. Toată lumea credea pe vremea aceea că aceste pile vor fi foarte ieftine. Se credea că pilele de combustie vor fi la fel de ieftine ca un motor. Ei, lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa, nu stau chiar așa dar realitatea, practic, se datorează, sau, mă rog, dezamăgirea din momentul de față se datorează, până la urmă, optimismului exagerat din anii 90. Mulțumim. Urmează domnul Șațimacachis. Mulțumesc. Avem un al doilea model aici, unul pentru electorul. un uh, un uh, model pentru electroliză și uh, mai avem, uh, o avem și pe reprezentanta Siemens care ne va explica la final, dacă doriți, cum funcționează sistemul și după aceea mai avem niște bile, pile de combustie pentru mediul rezidențial care vă vor fi de asemenea explicate în cazul în care doriți de producător. Dar haideți să trec la întrebare. Uh, întrebări. Întrebarea domnului Erickson a fost deja și a primit deja răspunsul domnia sa, de către colegul meu. Uh, domnul Hammacher spunea că pe viitor se prea poate ca hidrogenul să fie folosit în alte sectoare industriale, dar dacă prin uh, hidrogen am folosi tot, tot excesul de energie, am putea, spre exemplu, propulsa vreo 2 milioane de vehicule. Deci, uh, potențialul există, dar antevorbitorul meu are dreptate când spune că există deja utilizări pentru hidrogen în uh, sectoare cât se poate de clar uh, definite și delimitate, care nevoi însă, din păcate, nu sunt acoperite în uh, totalitate. Și acum, Paul, ce întrebai tu? Întrebai ceva despre orașele inteligente. Ei, eu aș merge chiar mai departe. Ce ziceți de niște uh, coridoare tente inteligente? În momentul de față vorbim despre eliminarea carbonului, dar nimeni nu știe cum. Uh, Iată, marfa este în continuare transportată cu camioanele, dar acestea consumă motoare. Ei, o idee simplă ar fi următoarea. Haideți să creăm aceste coridoare, cu, uh, să le prevedem cu stații de alimentare cu hidrogen și reușim să găsim Iată, o, o soluție foarte simplă. Dacă în Europa ai uh, putea să mergi cu uh, camionul pe pile de combustie, uh, mă rog, cu hidrogen, atunci nu mai produci dioxid de carbon. După aceea, încă ceva tot uh, pilele de combustie îți oferă eficiență enormă, până la 60% eficiență și asta e mult. Domnule Cochlicech. He's a big fan of, of the technology um, and it's suited for big and small. Se potrivește și la uh, folosirea și în cadrul în uh, instalații mari și mici. Mi-aduc aminte când eram aici în 2004, toată lumea dorea biocarburanți. Nu puteai să scapi de vreo discuție, menționau biocarburanții. Am lucrat pe legislație atunci și după 2-3 ani s-au întors. Nu, că să oprim biocarburanții. Sunt tendințe de moment care sunt destul de periculoase, pentru că politicienii, publicul, toată lumea e dus în eroare. Nu, vă, nu vreau să ne certăm acum, dar ați spus că e o tendință asta cu bateriile acum care va aduce aminte de câteva alte elemente mai din trecut. Eu sunt sigur că avem nevoie de baterii într-un mix, într-un amestec, dar dacă insistăm prea mult pe această tendință, nu va fi bine, vom ajunge la niște limite. Domnule Saudargas, mulțumesc mult! întrebați de ce unele dintre tehnologii nu sunt folosite. Vă dau un exemplu cu Parlamentul European. Noua clădire a Parlamentului de la Luxemburg, clădirea Conrad Adenauer, în cererea inițială avea trebuia să conțină și uh, baterii pentru stocare. Și apoi când s-a văzut prețul de ofertă, la un nivel scăzut decizional, s-a decis că e prea scurt și nu mai folosim acest sistem. Și nici nu se ajunsese la o dezbatere în comisii. Nu. Chiar la nivel administrativ s au considerat că sunt prea scumpe. Da, sunt scumpe pilele de combustie acum, dar trebuie să le depășim, altfel rămânem cu ele. Din păcate, ieri a trebuit să plece dar el a întrebat, a pus întrebarea fundamentală. Ce a făcut domnul Rifkin? A făcut bine sau a făcut rău eh, economiei hidrogenului? Experții din zona hidrogenului sunt de părere că dânsul a greșit. Vă spun de ce. Pentru că a promis prea mult, a creat așteptări prea mari. Dacă face asta, nu mai ești de încredere, se spune. Și de aceea am pierdut uh, credibilitatea. Asta așa este, da. Dar domnul Rifkin nu e prea cunoscut în Statele Unite, poate în California, dar nu în restul Statelor Unite, așa cum e aici la noi. Și acum a venit momentul și astfel îi răspund lui Iergi Buzek, după COP21, aduceți aminte că discuția e veche, cu încălzirea glo- uh, globală. Acum nu mai există niciun dubiu că există un angajament al comunității globale. Punct. Și acum trebuie să căutăm posibilități de a ajunge acolo unde ne dorim. În uh, ultimul raport, care se numește Revoluția Energetică, Greenpeace menționează de 600 de ori hidrogenul pe 150 de pagini. Și erau, întotdeauna erau critici, spuneau, uh, au recunoscut că nu avem atâtea opțiuni dacă vrem să ajungem la emisii zero. Mulțumesc. Mulțumesc. Și ultimele 5 minute pentru domnul Ben Hill. Să văd dacă am reținut, dar uh, răspunsuri au fost date, am un avantaj fiind ultimul. Când vorbim de orașele inteligente, tehnologia există pentru uh, condusul fără șofer. Puteți încerca autoturismele noastre și e destul de impresionant. Tehnologia există, regulamentele nu există și știu sigur că vor mai urma multe discuții. Sigur, mai e nevoie să vedem uh, evoluții în legislație în acest sens. Despre decarbonizare s-a tot vorbit, am văzut alertele de calitate aerului în orașele noastre, situația e teribilă în acest moment, e îngrozitor. Nu suntem în China, suntem în Europa. Și mai ales în sudul Europei avem aceste alerte cu privire la calitatea aerului în orașe, e alarmant. Trebuie să decarbonizăm transportul public și traficul în orașe, transportul greu de asemenea. cât privește noile modele de afaceri, dar de asemenea agregatorii există, bateriile sunt folosite astăzi deja, folosesc aceste tehnologii și permit agregatorilor să facă bani și permit clienților să facă bani. Sunt tehnologii de astăzi, folosite astăzi, nu e vorba de viitor aici. Noi ce uh, vă cerem aici este să nu ne puneți obstacole pentru a putea vinde aceste produse. Ele reprezintă o soluție la problemele pe care le avem în Europa. Și diferitele state membre au probleme pe diferite niveluri. Așadar, aici, am asta este situația. Iar domnului ce aș dori să-i spun că eu folosesc sistemul meu fotovoltaic pentru a-mi încărca mașina. Dacă nu aveți o mașină electrică, poate vă pot ajuta la un moment dat dar încărcați mașina vecinului. Asta vă pot recomanda și puteți câștiga și un ban astfel. Sunt multe modele de afaceri care pot decurge de aici. Stocarea energetică este fundamentală pentru ceea ce trebuie să facem cu rețelele noastre, iar designul pieței de asemenea poate ajuta consumatorul final să economisească bani și ne ajută pe toți dându-ne securitate energetică și ajutându-ne să înțelegem ce se petrece în casele noastre. Da, mulțumesc, o audiere foarte eficientă. Ne-am încărcat bateriile pentru noi activități. Am uh, văzut ce s-ar putea face, ce ar trebui făcut și acum avem o responsabilitate pentru a dezvolta această piață. Ar ajuta nu doar economia europeană, ci ar soluționa multe probleme. Mulțumesc vorbitorilor. Mulțumesc membrilor încă prezenți care s-au implicat activ în această discuție. Mulțumesc prietenilor de la comisie și tuturor celor care ne-au ascultat. Aș dori să știu dacă mai e ceva la diverse. Dacă nu e cazul, următoarea întâlnire pe 23 mai la ora 3 și 24 mai de la 9 la 12.30. Ne vedem acolo. O seară bună, toate cele bune. Mulțumesc, ședința se încheie aici și puteți încerca bicicleta.